jurnalistă, politiciană și președintă a Asociației uh, Jurnalistele Fără Lanțuri și coordonatoare a uh, Revoluției Tineretului din Yemen. Și vă felicit pentru activitatea dumneavoastră, doamnă. E vorba de una din cele trei femei care uh, anul acesta vor primi Premiul Nobel pentru Pace, pentru uh, activitatea sa non-violentă pentru drepturile femeilor. Săptămâna trecută eu m-am deplasat în Turcia într-o vizită oficială, m-am întâlnit cu președintele Turciei, am vorbit în fața Parlamentului turc și m-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții ai societății civile. De asemenea, am vorbit și cu Patriarhul Bartolomeu în legătură cu situația creștinilor din Turcia. Vizita mea și-a dorit să